de care putem fi mândri și pe care eu o să-l votez. Vă mulțumesc, domnule Cosa, în numele Comisiei, dau cuvântul comisarului Mimița. Around this time last year. Cam pe vremea aceasta anul trecut, Irlanda a ratificat uh, Convenția uh, privind persoanele cu dizabilități. Înseamnă că Uniunea Europeană și toate statele membre sunt uh, acum angajate să transpună în fapt următorul mesaj. Nu este vorba de adaptarea oamenilor la mediu, ci adaptarea mediului la oameni. Asta va face actul de accesibilitate european după trei ani duri de negocieri, după un proces în care fiecare a lăsat de la sine, am ajuns la un acord în Consiliu pe acest text legislativ important. Și vreau să felicit uh, pe domnul Lockegaard și pe domnul Cosa și pe domnul Taylor, coraportor. Avem un pachet solid în fața noastră care va face Europa un loc mai accesibil în care să trăiască și să lucreze persoane cu dizabilități. Actul european privind accesibilitatea este o inițiativă cheie a agendei sociale a Comisiei. În decembrie 2015 am venit cu o propunere ambițioasă care oferea o abordare coordonată pentru a, a aplica a, prevederile convențiilor Uniunii Națiunilor Unite în ceea ce privește accesibilitatea. Cu acest act european privind accesibilitatea, am, am înființat cea mai mare piață pentru produse și servicii accesibile condițiile egale pe care le-am creat uh, sunt benefice uh, activităților uh, comerciale din Europa. Aceasta va permite ca peste 80 de milioane de persoane cu dizabilități, inclusiv persoane mai vârstice, să participe în societate și pe piața muncii pe un picior de egalitate cu alții. Actul european privind accesibilitatea va acoperi o serie de produse și servicii, telefoane, computere, um, automate, servicii bancare, comunicări uh, electronice, inclusiv uh, numărul de urgență 112, accesul la serviciile uh, media audiovizuale, cărți electronice, comerț electronic și așa mai departe. Aceste Uh, produse și uh, servicii sunt produse cheie pentru viața de zi cu zi și sunt uh, afectate de digitalizare. De aceea, actul european privind accesibilitatea va contribui la punerea în aplicare a pilonului european a drepturilor sociale și includerea în acesta a persoanelor cu dizabilități. Adaptăm uh, regulile noastre uh, ca ele să fie beton, să ne asigurăm că revoluția digitală va fi un catalizator pentru incluziunea socială și că nimeni nu va fi lăsat uh, deoparte. Actul european privind uh, accesibilitatea trebuie văzut în sinergie cu alte instrumente ale Uniunii Europene directiva privind achizițiile publice sau codul electro- de comunicărilor electronice, unde accesibilitatea constituie o obligație. Actul european privind accesibilitatea va facilita uh, punerea sa în aplicare. Pentru a încheia, vreau să subliniez că impactul uh, acestui act merge dincolo de uh, domeniul uh, sau de aplicare. Cerințele de accesibilitate trebuie să fie o sursă de inspirație pentru alte sectoare și pentru alte părți ale lumii. Europa înseamnă uh, înlăturarea uh, frontierelor între țări și popoare. Să fim în continuare în avangarda acestui fenomen, asigurând uh, participarea în societatea persoanelor cu dizabilități. Contez pe dumneavoastră să susțineți acest act european care va face schimbări în viața a milioane de cetățeni europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, pentru Comisia CULT, doamna Ward, un minut. There... Sunt peste 100 de milioane de persoane cu dizabilități în Uniunea Europeană, <clears throat> o cifră care se așteaptă să crească la 120 de milioane până în 2020. Persoane cu dizabilități în Europa care adesea au dificultăți să aibă acces la multe produse și servicii de bază la egalitate cu alte persoane și asta înseamnă o excludere zilnică din societate de la utilizarea de produse și servicii de bază. Un lucru care considerat de la sine înțeles de majoritate, cum ar fi să mergi la bancă, să scoți bani de la bancomat, să intri într-o școală, o bibliotecă, o universitate, un teatru, orice clădire publică, să folosești metrou, să-ți cumperi un bilet, trebuie să asigurăm o implicare și o consultare adecvată cu comunitatea celor cu dizabilități, să auzim care le sunt nevoile, să acționăm pe baza experienței lor de zi cu zi, ca nimeni să nu fie exclus, să nu fie lăsat deoparte sau în urmă în niciun domeniu din societate. Despre asta e vorba în raport. Nimic despre noi fără noi, cum au spus cei din comunitatea celor cu dizabilități și știu că așteaptă rezultate bune când votăm acest raport și nu trebuie să-i dezamăgim. Mulțumim, Julie. Acum, din partea Comisiei pentru Drepturile Femei și Egalitate, gen, doamna Estara Săragut, un minut. Nu ce Allora passiamo al prossimo oratore che è il... și atunci eh, din partea Comisiei pentru Petiții, doamna Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Au trecut șase ani de la anunțul făcut de Comisia Europeană privind din eh, intenția de a propune o directivă pentru îndepărtarea oricăror bariere și obstacole în fața uh, persoanelor cu dizabilități. Și, din păcate, vocea acestor persoane nu a fost ascultată până acum. Am încercat să um, includem uh, părerea uh, comunității acestor persoane prin intermediul a sute de amendamente, însă conservatorii europeni au votat împotriva acestor uh, acestor amendamente, ceea ce nu a permis extinderea domeniului de aplicare a acestei directive. Și ce este și mai grav este că va trebui să așteptăm cel puțin șase ani de zile până când această directivă va fi pusă în aplicare, ceea ce reprezintă o jignire față de uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. Însă respectăm situația așa cum este, respect, noi respectăm aceste persoane și o să ne continuăm lupta pentru Uh, drepturile persoanelor cu dizabilități până când vor fi înlăturate toate obstacolele și barierele din uh, calea acestora. Mulțumesc și acum uh, dăm cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice. Primul este domnul Schwab în numele PP mm, 2 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Mă bucur și eu că am reușit să ținem cont de aceste cerință de accesibilitate uh, egală în mod transfrontalier în Europa, pentru că există 80 um, de milioane de, de persoane cu dizabilități care trebuie să aibă un acces egal în Europa, ceea ce le permite să exploreze mm, în mod egal Europa și uh, permite crearea unor condiții egale dintre toți furnizorii de, de servicii. Și cred că prin cadrul creat de noi facem un mare pas în întâmpinarea necesităților acestor persoane și în același timp am, pe lângă acest progres social, am reușit să stimulăm investiții ulterioare în acest domeniu. Cred că este corect faptul că am exclus, am prevăzut o derogare pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru care investițiile necesare ar fi fost uh, prea mari și în același timp am reușit ca um, și domeniul uh, clădirilor um, care cu includerea clădirile în, clădirilor în domeniul de, de aplicare uh, să nu se întâmple pentru că acest lucru ar fi fost blocat de Consiliu. Mulțumesc, doamna Senalova are cuvântul pentru două minute în uh, numele pristup. Mulțumesc, domnule președinte. Accesibilitatea serviciilor și produselor Uh, care sunt uh, un lucru natural pentru majoritatea oamenilor, uh, sunt un obstacol pentru persoanele cu dezabilități. Milioanele de oameni cu dizabilități au o mare speranță când vine vorba de acest text. Au fost necesari 10 ani pentru a prezenta această propunere uh, și patru ani pentru uh, negocieri. Există succese uh, parțiale, mai ales în ceea ce privește domeniul digital. Actul ar trebui să facă serviciile accesibile în comunicări, plăți. Însă E nevoie și de o mobilitate completă, posibilitatea de a uh, călători, de a intra într-o bancă, într-un magazin. Aici, actul privind accesibilitatea nu a ajuns, nu a fost pe măsura așteptărilor. Uh, Parlamentul este criticat uneori pentru decizii care sunt uh, rupte de realitate. Însă statele membre au luat decizii care vizează să reducă costurile uh, fără să țină cont de angajamentele luate anterior privind accesibilitatea. Uh, pentru noi, social-democrații, utilizarea serviciilor și produselor, produselor de toți cetățenii este un drept fundamental și este o condiție sine qua non pentru integrarea în societatea noastră. Lupta pentru drepturile persoanelor vârstnice cu dizabilități, toți cei care au probleme, nu s-a încheiat aici. Mulțumesc! În numele uh, conservatorilor și reformiștilor, uh, doamna Jinasca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, mă bucură faptul că această directivă, pe care o consider a fi uh, foarte importantă pentru a îmbunătăți viața persoanelor cu dificultăți, va fi adoptată încă în acest mandat legislativ. De la bun uh, început am fost de acord cu această propunere de, uh, de directivă și în colaborare cu alte colege și cu alți colegi am încercat să o îmbunătățesc. Negocierile purtate au modificat propunerea inițială de directivă și îmi pare rău că Uh, rezultatul nu este atât de ambițios cât mi-aș fi dorit și cât și-ar fi dorit uh, și persoanele cu dizabilități. Însă ce nu trebuie să uităm este că eforturile noastre nu se vor opri uh, astăzi. Și cred că în continuare um, vom merge pe această cale de înlăturare a barierelor din calea persoanelor cu dizabilități, mai ales în statele mele. Mulțumesc, domnul Solteș. Mulțumesc, domnule președinte. Peste 80 de milioane. Eh, Așteaptă acest eh, act normativ. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru buna colaborare, munca depusă. Acest act normativ e foarte important. Persoanele cu dezabilități, persoanele în vârstă o să aibă acces eh, facilitat la produse și servicii. Dar nu e decât un prim pas. Această directivă și acest document nu se ridică la înălțimea tuturor așteptărilor. Mai sunt multe semne de întrebare, mediul construit și alte elemente care sunt importante. Dar e un început începe ceva și avem speranță și putem să arătăm că Parlamentul European înțelege nevoile oamenilor și toată lumea vrea să fie, să trăiască într-o societate inclusivă. Președintele, am ascultat acum uh, părerile grupurilor politice, acum vorbitori nume propriu, domnul Koch. Dragi colegi, dragi colegi, în momentul în care, în urmă cu 25 de ani, am început activitatea de eurodeputat, um, persoanele cu dizabilități sau persoanele cu handicap nu aveau niciun rol, erau pur și simplu uh, invizibili nu uh, exista niciun efort pentru a crea, a munci la construirea unui pilon so- uh, social și această mentalitate în cele din urmă a fost uh, depășită. În anul 2020, aproximativ 120 de milioane de cetățeni europeni vor trăi cu o dizabilitate mai ușoară sau mai gravă pentru transportul uh, uh, rutier, uh, feroviar, fluvial, există deja anumite prevederi privind accesibilitatea la aceste servicii pentru persoanele cu dizabilități și noile norme completează aceste criterii și exista o necesitate adevărată pentru aceste completări pentru că nu toate autogările sau um, gările feroviare, gările fluviale uh, sunt accesibile fără bariere, fără niciun fel de obstacole pentru persoane cu dizabilități. Mă bucură uh, faptul că și o persoană cu dizabilități de, de acum înainte va putea uh, folosi apelul de urgență uh, 112. Este un, uh, sunt pași importanți pentru toate persoanele cu dizabilități o sarcină la care trebuie să lucrăm împreună pe, pe viitor și afirm uh, acest uh, lucru uh, din convingere uh, personală. Trebuie să continuăm pe această cale. Mulțumesc, domnule Koch. Domnul Dante are cuvântul un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, actul privind accesibilitatea va aduce uh, Uh, beneficii, avantaje palpabile, concrete pentru peste 80 de milioane de persoane, persoane cu limitări, vor avea acces uh, la bănci, terminale. Aceste uh, servicii și produse vor trebui armonizate, numărul uh, unic de urgență, va exista un uh, acces egal pentru același preț. Sigur că am fi putut să facem mai mult în ceea ce este termenele de aplicare, a durat uh, cam mult și uh, cerințele uh, legate de acest uh, mediu. Oricum, directiva privind accesibilitatea chiar dacă nu este suficientă, va, suficientă, va garanta drepturile fundamentale ale celor mai vulnerabili. Mulțumesc, domnule Dante. Uh, doamna Petikainen. Mulțumesc, domnule președinte. E un pas uh, remarcabil, a fost nevoie de 10 ani de negocieri. E un drept fundamental uh, pentru persoanele cu dizabilități și, în fine, la apărăm e doar un prim pas. Trebuie să creăm un mediu favorabil pentru cei cu dizabilități care să le facă viața de trăit, ușor de trăit. E vorba de construcții, locuințe, produse, servicii digitale. Serviciile digitale riscă să excludă un mare grup de oameni. Tehnologia informațională e o șanse deosebită pentru persoanele în vârstă, persoane cu dizabilități, dar unele îi discriminează și exclud. Iată de ce pasul următor la nivel de stat membru și de comisie va trebui să fie cum putem ține cont de nevoile grupurilor deosebite, cum ar fi cei cu dizabilități sau cei în vârstă. Trebuie să ținem cont când elaborăm produse și servicii să aibă acces cu adevărat la ele, să ținem cont în ce privește domeniul locuințelor, pentru că nu vrem să fie nimic care să excludă pe oameni din cauza unor uh, abilități cognitive, unor probleme de auz sau de văz. Suntem pionieri, haideți să continuăm. Mulțumesc și acum procedura intervențiilor spontane, cash Doamna Stevens, un minut. Voorzitter, collega's. Er zijn in Europa... Domnule președinte, dragi colegi, în Europa există aproximativ 80 de milioane de uh, oameni ca, uh, cu dizabilități. Accesibilitatea uh, bunătățită pentru produse și, și servicii este un pas înainte. Acest dosar trebuie să fie încheiat, chiar dacă progresele înregistrate nu sunt suficiente. În comparație cu Statele Unite ale Americii, Europa a rămas în urmă, mai ales când vine vorba de accesul la toate uh, domeniile. Există o lege dedicată persoanelor cu dizabilități în Statele Unite ale Americii, care a dus cu sine o schimbare a peisajului uh, cultural. Uh, toate întreprinderile și toate instituțiile consideră că o garantarea unui acces liber este o șansă și nu o obligație uh, atâta vreme cât mentalitatea nu se va schimba în acest sens și în Europa, nu se vor face toate uh, măsurile necesare în acest sens. Mulțumesc, domnul Telici, care cu... Domnul, domnul Etheridge are cuvântul un minut. Da. Trebuie să îmbunătățim accesibilitatea uh, pentru uh, cei cu dizabilități. Totuși, nu pot să nu mă întreb dacă uh, legislația este întotdeauna răspunsul. Uh, producătorii, companiile trebuie să lucreze pentru a fi mai aproape de uh, client, ar fi mai eficient. Vreau să semnalizez uh, ceea ce a spus uh, comisarul. Sunt uh, mereu uh, semnale de alarme și anume poate că în uh, viitor uh, cred că uh, toate aceste servicii și produse care să fie beton trebuie să asigure accesul unor persoane cu limitări. Domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, după cum s-a spus, sunt 80 de milioane de persoane cu dizabilități. Din păcate, și 150 de milioane în vârstă. Trebuie să punem în aplicare măsuri serioase pentru accesibilitate de plină la produse și servicii ar trebui să ținem cont cu seriozitate de faptul că persoanele cu dizabilități au probleme de a participa la viața socială, economică și politică în Uniunea Europeană. Iată de ce e nevoie de măsuri specifice și avem multe relatări primite, multe reclamații la Comisia pentru Petiții și Comisia trebuie să țină cont de aceste lucruri. Nu ar trebui să mai finanțăm niciun proiect nici public, nici privat, cu bani de la Uniunea Europeană, dacă proiectul respectiv nu are reguli pentru accesibilitate de plină. Ar trebui să fie un criteriu pentru aprobarea diverselor proiecte. Bilbao Barandica, prego. Acum, uh, colegul Bilbao Barandica, un minut. Gracias, presidente, comisario. Quiero... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să îl felicit călduros pe colegul nostru Morten Lockegaard pentru că, ca întotdeauna, Consiliul a avut o, o poziție puternică față de acest uh, proiect, dar ne-am asigurat că se îmbunătățesc drepturile la mai mult de 100 de milioane de uh, cetățeni europeni. Vom respecta de acum înainte Convenția Națiunilor Unite privind persoanele cu dizabilități Uh, care vor avea un acces uh, la diferite servicii în mod uh, fizic, servicii financiare, la terminale de călătorit, cărți electronice. De asemenea, serviciile de urgență vor deveni uh, accesibile, cum ar fi apelul de urgență 112. Este păcat că serviciile turistice și noile clădiri construite nu devin cu totul și cu totul uh, libere din punct de vedere al accesului persoanelor cu dizabilități. Am fi putut să devenim lideri pe plan mondial pentru a ajuta persoanele cu dizabilități. Mulțumesc și în încheierea acestei dezbateri dau din nou cuvântul domnului comisar Mimița. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Am parcurs un drum lung pentru a ajunge la aceste rezultate. Negocierile între Consiliu și Parlament au fost intensive. Toți au trebuit să dea dovadă de voință și flexibilitate pentru a se ajunge la un acord. Știu foarte bine că mulți dintre dumneavoastră ar fi dorit să vadă mult mai multe zone acoperite de acest act și să fie mai ambițios în anumite privințe. Propunerea Comisiei a fost de fapt mai ambițioasă așa încât pot să înțeleg unele din îngrijorările dumneavoastră. Însă lucru perfect este uneori inamicul uh, binelui. Vom face în continuare eforturi. Accesibilitatea mm, serviciilor și produselor va fi resimțită de fiecare în viața de zi cu zi Toată lumea trebuie să beneficieze de revoluția digitală. Nimeni nu trebuie să rămână uh, deoparte și în urmă, pe măsură ce societatea noastră se schimbă. Onorați membrii, aceste, uh, aceste schimbări sunt uh, atât de bune și atât de necesare, încât oamenii vor spune, nu peste mult timp, de ce nu am făcut-o deja vă cer să susțineți actul european privind accesibilitatea. Mulțumesc domnului comisar și acum are cuvântul uh, raportorul, domnul Lockergard. Tak for det, og tak til alle kolleger. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Am ascultat cu atenție ce au avut de spus au fost negocieri care au durat ani în șir și foarte frumos să auzim evaluarea dumneavoastră cu privire la rezultatele noastre. Întotdeauna paharul e ori pe jumătate plin, ori pe jumătate gol și eu mă număr printre cei care nu văd decât paharele pe jumătate pline. Ca și domnul comisar Mimicea ar spune că e un rezultat bun și Poate că binele este inamicul perfecțiunii și nu viceversa. Dar acum suntem într-o situație în care depășim stagnarea în acest domeniu de peste 3 sau 4 decenii. Cu 20 de ani în urmă, noi eram pregătiți să le dăm oamenilor cu dizabilități un loc în societate. Așadar, cred că ar trebui acum să sărbătorim faptul că măcar acum am ajuns atât de departe, iar persoanele cu dizabilități să facă parte din societate. Ar trebui să ne bucurăm de faptul că putem să le oferim acestor 80 de milioane de oameni o viață de zi cu zi demnă când vorbim despre produse și servicii. Eu notă de faptul că mai mulți vorbitori ar fi dorit mai mult. Personal și eu aș fi dorit mai mult, dar în continuare mă mândresc cu ce am realizat ah. Asta ne arată că și statele membre sunt dispuse să audă ce avem de spus și a fost disponibilitate de la Comisie de la bun început și vă mulțumesc pentru bunul rezultat și sper că mâine va fi sprijinit la vot. Mulțumim raportorului, felicitări pentru munca depusă. Discuția s-a închis. Mulțumesc uh, domnului comisar Mimița pentru că a fost alături de noi în această după amiază. Votul va avea loc mâine. Și acum ordinea de zi, o declarație a Consiliului și Comisiei în legătură cu urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu directiva privind combaterea spălării banilor. O salut pe doamna comisar Jurova pentru că este alături de noi și dau cuvântul în numele Consiliului ministrului Ciot. Doamna ministru are cuvântul. Domnule președinte, distinși eurodeputați, în primul rând aș dori să mulțumesc președintelui Tajani pentru scrisoarea Dacă îmi permiteți un minut pentru a-mi uh, ordona hârtiile. I know, it's sorry, sorry. Sorry. Nu, nu, nu, nu, thank you for the presidency. Asta? Okay, sorry for this. Yes. President, honorable Domnule președinte, distinși eurodeputați, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru că ați uh, invitat președinția pentru a-și aduce contribuția la această dezbatere. De la bun început aș dori să vă asigur angajamentul Consiliului în lupta împotriva spălării de bani și a finanțării activităților teroriste. Nu există niciun fel de urmă de îndoială din acest punct de vedere. Președinția și Consiliul întregimea sa consideră că într-adevăr există o urgență și uh, Uh, din partea Parlamentului și din partea Comisiei Europene pentru a rezolva această problemă. Împreună, Parlamentul, uh, Consiliul și Comisia au lucrat în ultimii ani pentru a crea un regim eficace care să combată spălarea de bani și finanțarea activităților teroriste. Am întărit în mod specific normele europene prin adoptarea în anul 2018 a ultimelor amendamente la directiva dedicată uh, combaterii spălării de bani, ceea ce este un foarte bun exemplu acestei cooperări. Și desigur, trebuie să uh, facem mai multe progrese uh, pe acest subiect. Și acum trecând la subiectul în sine. Consiliul a obiectat actului delegat al Comisiei Europene care identifică state terțe de mare risc în care există deficiențe strate- strategice. Această decizie de a formula o obiecție nu înseamnă că redactarea acestei liste nu ar reprezenta un element important al eforturilor actuale. Din potrivă, însă, pentru că acest instrument, instrument să ajungă la potențialul său maxim pentru a garanta calitatea sa, lista trebuie să fie redactată în urma unui proces uh, ordonat. Este ceea ce se regăsește, de fapt, în declarația Consiliului. Considerăm că pentru a dispune de un instrument puternic și eficace, propunerea Comisiei trebuie să fie făcută într-un mod transparent, într-un mod care stimulează țările vizate să treacă la măsuri decisive. Tocmai de aceea, Consiliul cere redactarea unei liste a Uniunii Europene aliniate cu cea de-a cincea directivă de combatere activităților de spălare de bani, care în mod eficace să combată activitățile de spălare de bani și de finanțarea activităților teroriste. Stimați eurodeputați, suntem uniți și angajați de a păstra și uh, consolida cooperarea existentă între, insti- între instituții. Înregistrăm progrese și uh, pe alte fronturi, nu doar în lupta împotriva spălării de bani și a finanțării și împotriva finanțării activităților uh, teroriste. Sperăm că în aceste zile vom încheia negocierile pe marginea unui important act legislativ privind uh, combaterea spălării de bani, care face parte din pachetul de uh, dedicat supravegherii serviciilor financiare în europeană. Statele membre și Parlamentul European atribuie o importanță mare, majoră acestui dosar. Deja, în mm, decembrie anul trecut, Consiliul a convenit un uh, plan de acțiune dedicat uh, combaterii spălării de bani și monitorizăm uh, evoluțiile din acest punct de vedere. Doamnelor și do- domnilor, aștept cu nerăbdare să auzim să aud părerile dumneavoastră și poziția Comisiei Europene și să lucrăm în continuare la redactarea uh, noii liste. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc. Discutăm acum despre urgența stabilirii unei liste negre a Uniunii Europene cu țările terțe în conformitate cu directiva privind combaterea spălării banilor. Și dau cuvântul doamnei Ciot uh, în numele Consiliului. Signomi. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, dau uh, cuvântul în numele Comisiei doamne Iurova. Domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc că organizați uh, această dezbatere pe o temă importantă. Vreau să mulțumesc Consiliului pentru că a exprimat uh, cât de urgentă este această chestiune. După fiecare atac uh, terorist auzim uh, discursuri înflăcărate uh, în legătură cum trebuie să combatem eficient terorismul. După fiecare scandal bancar auzim alte spiciuri, alte discursuri despre cum trebuie să facem sectorul financiar mai sănătos. Asta încercăm să facem în legătură cu terțele țări care prezintă un risc ridicat am uh, adoptat uh, în mod transparent o metodologie, de aceea um, uh, îmi exprim regretul că Consiliul a respins această listă, pentru că dacă am fi avut această listă, am fi putut să începem această luptă eficientă imediat. După cum știți, Comisia Juncker și eu însă am uh, făcut o prioritate din combaterea spălării banilor și terorismului și am beneficiat uh, de susținerea membrilor Parlamentului în acest timp. În anii recenți am asistat la atacuri teroriste în Europa și am văzut uh, scandaluri legate de spălarea banilor cum sunt uh, abuzate sistemele noastre financiare. Am lucrat împreună, fără, obos, fără uh, a uh, obosi pentru a face acest lucru și am actualizat directiva privind combaterea spălării banilor și am căzut de acord asupra unei directive privind utilizarea informației de către uh, autoritățile de ordine. În această săptămână suntem în ultima fază de negociere uh, a uh, reformării uh, autorității bancare europene, uh, asigurând astfel uh, aplicarea legislației în domeniu Comisia a adoptat pe 13 februarie identificarea uh, unor uh, țări uh, care sunt implicate uh, în uh, spălarea uh, banilor. Asta pentru a proteja sistemul nostru uh, de uh, terorism și de abuzarea finanțelor. Această măsură însă nu va intra în uh, vigoare din motivul pe care l-am uh, menționat la început. Consiliul a uh, obiectat la aceste acte delegate. Așa cum am spus, sunt dezamăgită de decizia luată de Consiliu și regret că această chestiune nu a fost discutată la nivel politic în Consiliu și nici de miniștrii de interne săptămâna trecută și nici de ECOFIN uh, la Bruxelles. În cea de-a cincea directivă de combatere a spălării uh, banilor, Parlamentul și Consiliul au hotărât să asprească uh, legile în privința acestor terțe țări. Comisia dă mare importanță multilateralismului și activității grupului uh, de intervenție în domeniul financiar, acestui task force. Noi trebuie să recunoaștem uh, munca importantă pe care o face acest task force. Însă trebuie de, făcut și alți pași pentru a proteja sistemele pe baza uh, criteriilor stabilite în legislația de combatere a spălării banilor. Uh, trebuie să ținem uh, cont de experiență, de învățămintele uh, trase. Parlamentul și Consiliul au hotărât asupra unor reguli de transparență și au hotărât cât de important este beneficiarul efectiv. Avem obligația legală să facem evaluări autonome. Pentru a pregăti prima listă autonomă, Comisia a făcut o evaluare atentă bazată pe o metodologie solidă împreună cu experți din statele membre. Statele membre au fost de asemenea consultate în ceea ce privește metodologia în sine, care uh, respectă criteriile din directivă. Uh, Comisia s-a angajat uh, cu terțele țări în uh, cauză după ce Colegiul de Comisar a uh, adoptat pe 23 uh, ianuarie 2019 aceste dispoziții. Comisia își menține această evaluare. Deci vom încuraja aceste terțe țări să își corijeze deficiențele în ceea ce privește finanțarea terorismului și spălarea banilor. Nu facem liste cu terțe țări de dragul listelor, ci pentru a aborda riscurile pe care le prezintă pentru sistemul financiar. În ceea ce vește pașii următori, uh, sunt uh, gata să discut uh, ce urmează să facem Uh, împreună cu Consiliul pentru a ne îndeplini uh, obligațiile în conformitate cu uh, directiva privind combaterea spălării banilor. Este o responsabilitate comună de a proteja cetățenii și sistemul financiar de amenințările de terorism. Cât despre calendar, vreau să cer colegiului să îmi um, dea răgazul să finalizez această listă în mandatul meu vreau să închei toate dosarele de care am răspuns până la sfârșitul mandatului. Uh, contez pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum uh, o să ascultăm uh, reprezentanții grupurilor politice. Domnul Ferber, PPE. Comisar. Vă mulțumesc, domnule reprezentant, domnul comisar, stimată reprezentantă a președinției Consiliului. Cred că cu toții suntem de acord că în lupta împotriva spălării banilor, avem nevoie de o listă neagră care să fie credibilă și care să determine statele terțe să uh, ia măsuri concrete. Pentru că am avut îndoieli uh, vis-a-vis -vis de caracterul acestei liste negre anterioare și Parlamentul European a obiectat unui act delegat și chiar îmi este aproape milă față de Comisia Europeană care a spus că nu este suficient să copieze lista uh, grupului de lucru pe acest subiect, ci că trebuie să facă o analiză proprie. Este ceea ce cerusem și noi în mod uh, repetat. Și lista nu este una perfectă și ne putem întreba de ce o țară ca Rusia nu se regăsește pe această listă. Și Consiliul a avut câteva observații cu caracter procedural, cum s-a ajuns la concluziile la care a ajuns uh, Comisia Europeană, de exemplu. Însă, cu toate acestea, am temerea că motivul pentru, pentru care Consiliul a obiectat acestui act delegat uh, nu au fost uh, uh, pe fond, argumentat de fond. Am tot auzit diferite argumente în ultima perioadă că nu am putea pune pe această listă un stat sau altul pentru că este vorba de un aliat important. Dacă se recurge la asemenea argumente, atunci această listă își va pierde cu totul credibilitatea va deveni clar că un stat nu va trebui decât să facă lobby pe lângă uh, Consiliu pentru a dispărea apoi de pe listă. Lista atunci nu, nu ar mai fi deloc uh, credibilă și atunci sistemul financiar, uh, sistemul financiar european poate fi abuzat în scopul spălării banilor, în scopul finanțării activităților teroriste. Nu este suficient să conferim uh, noi competențe autorității bancare europene dacă noi nu putem uh, să convenim împreună redactarea unei asemenea liste negre. Deci nu pot decât să încurajez Comisia Europeană să lucreze cât mai repede la propunerea unei noi uh, liste negre și să încurajez Consiliul să fie de acord cu această listă neagră. Mulțumesc, doamna Gomez, două minute și jumătate. Deci Mulțumesc. E vorba de probleme strategice în combaterea spălării de bani, evaziunii fiscale și a finanțării terorismului. În baza unei valori independente și a ceea ce s-a spus, a cincea directivă împotriva spălării banilor. E necesară o importanță deosebită pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale în Uniunea Europeană și în paradisuri fiscale. Comisia și-a făcut temele, Parlamentul a fost de acord, Consiliul a distrus totul. Transparența și justiția împotriva finanțării terorismului sunt blocate de către guvernele statelor membre. E ceva împotriva securității colective. Guvernele nu mai pot acum să dea vina pe Bruxelles. Nu. Cine împiedică această soluție? Cine dezamăgește? pe cetățeni. Consiliul, toate cele 28 de state membre, guvernelor, sunt captivele unor interese perverse, presiuni din partea unor regimuri, cum ar fi uh, administrația Trump și uh, Arabia Saudită. Bravo, doamna comisar, doamna Jurova, vă apreciez, vă bucurați de sprijinul nostru de plin. Președintele, mulțumesc foarte mult de la ECR, acum un minut, domnul Packet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Europa are acum o nouă listă neagră cu paradisurile fiscale și, din fericire, Comisia a lucrat destul de bine uh, ar fi putut să lucreze și mai bine și acest lucru este uh, posibil. Însă și Parlamentul a redactat o asemenea listă pe care s-a regăsit fără niciun fel de argument metodologic, de exemplu și Belgia. Și acum există o nouă listă mm, care impune uh, băncilor uh, europene să controleze mm, mai îndeaproape tranzacțiile provenind din asemenea paradisuri fiscale. Este un lucru foarte important împotriva evaziunii fiscale și noi susținem această luptă împotriva evaziunii fiscale. Este o luptă pe care o vom continua. Vă mulțumesc. În numele Liberalilor și Democraților are cuvântul acum domnul Torvalds. Două minute. Domnule președinte, am citit această listă, este cu adevărat interesantă. De ce interesantă? Ei bine, pentru că colega mea a spus uh, adinaori că vorbim de șase ani de această listă. Au fost mai multe liste, nu le am organizat niciodată și acum când spun lista, uh, și sunt uh, surprins de ce am ales unele țări și pe altele nu, pentru că am văzut multe scandaluri financiare, am asistat la multe scandaluri financiare și modelul este mereu același. sunt legate de Rusia. Persoanele care au scris această listă nu cunosc foarte bine sistemul din Rusia, însă am stat acolo șase ani și sunt foarte surprins să, să văd că nu luăm lucrurile ceva mai în serios. Există în uh, totdeauna un furt organizat uh, de către Rusia se fură bani. Dacă vă uitați bine, este acest fir roșu în toate scandalurile financiare. Și văd că Rusia nu figurează pe această listă. Asta înseamnă oare că în mod serios nu v-ați gândit la asta? Banii se întorc mereu. Însă problema este că nu dăm mai multă atenție la ceea ce se întâmplă în Rusia și faptul că populația nu mai are încredere în noi. Trebuie să recâștigăm această uh, încredere și să acționăm corect pe uh, scena internațională. Cetățenii trebuie să creadă în noi și să creadă că noi, într-adevăr, luptăm pentru a combate uh, spălarea banilor și paradisurile fiscale. Domnul Gigol, pentru Verzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ce s-a întâmplat în ultimele uh, zile este in, incredibil. Trebuie să transmitem un mesaj clar Consiliului. Am convenit împreună o metodă și timp de luni de zile nu a existat nicio abordare metodică. Apoi, pe măsură ce lista încet încet a devenit uh, cunoscută, am asistat la intervenții masive din Panama, din jurisdicțiile respective americane și, de asemenea, din, uh, din uh, Arabia Saudită. Și, dintr-o dată, apar critici la adresa metodei folosite, critici care nu sunt credibile, pentru că Mm, Consiliul nu a criticat uh, pe fond uh, niciun stat introdus de comisie pe această listă neagră. Și acum se pune întrebarea ce trebuie să facem pentru a merge mai departe și apelul meu ar fi să nu uh, renunțăm, pentru că, după cum a spus și Comisia Europeană, în legătură cu state, cu anumite țări importante, analiza nu s-a încheiat. În legătură cu Rusia nu s-a încheiat analiza, în legătură cu Azerbaijanul nu s-a încheiat această uh, analiză din partea Comisiei. Deci nu trebuie să renunțăm, ci trebuie să ne continuăm eforturile pentru a obține o listă Uh, mai scurtă, uh, curată, care să includă statele importante și Comisia ar trebui să publice criteriile de evaluare pentru ca dezbaterea pe marginea acestui uh, subiect să fie una transparentă în fața întregii opinii publice. Vă mulțumesc. Domnul Carti, numele Guengel. Avem în fața noastră unul dintre exemplele cele mai elegante pe care am văzut în legătură cu impactul lobby-ului asupra Consiliului, care a dăunat uh, cetățenilor UE. Noul proces de a întocmi această listă neagră e departe a fi perfect, ignoră faptul că cele mai multe scandaluri despre de bani din ultimii ani au implicat, de fapt, bănci europene. Cu toate acestea, salutăm autonomia tot mai mare din proces obiectivele, obiecțiile, de fapt, ale Consiliului sunt motivate politic, o interferență într-un proces care ar trebui să fie independent. Sunt foarte îngrijorat, mai ales că apărarea SUA și Arabia Saudită de către guvernele europene e motivată de lobby-ul american sau și de interese financiare. Nu doar că e nevoie urgent de o listă neagră împotriva spălării de bani, ci și de un mecanism care să permită uh, să nu mai existe acest lobby care să dăuneze interesului public, să existe transparență de plină asupra procesului de lobby. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Din partea FDD acum, domnul Coborn, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Socialiștii europeni au o obsesie cu spălarea banilor. Mă tem că un, am, un amărât ar putea să mai facă o centimă în plus. O ființă inteligentă găsește întotdeauna o modalitate de a evita taxele. Ceea ce facem noi, mai bine decât să crucificăm pe fiecare om de afaceri care creează un loc uh, Uh, de muncă și confiscarea uh, banilor sau întrebări de unde îi are. Oamenii de afaceri trebuie să creeze bunăstare și uh, locuri de muncă șomajul în rândul tinerilor 34 în Spania, în Franța 21%. Sigur, crearea de locuri de muncă prin reducerea și nu creșterea birocrației este mult mai utilă cetățenilor din Europa decât orice nebunie uh, socialiste în legătură cu oamenii care muncesc din greu. Vrem bunăstarea cetățenilor noștri și Uniunea Europeană nu trebuie să se transforme într-un stat spion bancherii vor avea uh, imunitate în uh, Regatul Unit chiar și după Brexit. Ipocrizia imunității. O regulă pentru Uniunea Europeană, o regulă pentru restul uh, nostru. Acum are cuvântul domnul Borș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Asistăm la un spectacol impresionant acest uh, joc între, între țări, uh, anumite state care intră pe această listă, altele care ies de pe această listă, care ceea ce ne demonstrează că nu există o transparență în instituțiile europene când vine vorba de un subiect atât de important. mi aduc aminte și de semnalul de alarmă care a fost tras în comisia noastră de o persoană importantă era vorba de o directoare de la Geneva care ne spunea că banii obținuți din traficul de substanțe stupefiante trece prin uh, sectorul uh, bancar. Însă paradisurile, uh, în ceea ce privește paradisurile fiscale, mă întreb cum poate Uniunea Europeană să ia măsuri eficace pentru a lupta împotriva tuturor țărilor care contribuie la spălarea banilor. Aș dori să transmit uh, reprezentatei Comisiei că cea de-a cincea directivă privind combaterea spălării uh, banilor, din păcate, vorbitorul este întrerupt. Președintele, vă mulțumesc, domnule Borghezio, dar vi s-a încheiat timpul alocat. Președintele, vă mulțumesc. Am încheiat cu lista oratorilor în numele grupurilor politice și îi rog pe următorii oratori să respecte timpul alocat, pentru că avem deja o întârziere. Dau cuvântul în continuare domnului Rozate, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc, doamne comisar Jurova, pentru că le-a dat cetățenilor ceea ce ei au cerut de mult timp. Această listă neagră de țări terțe care au atins mult prea laxe în ce privește spălarea de bani. Avem o nouă metodologie de la Comisie și propria evaluare cu privire la diverse țări terțe și aș vrea să o felicit pe doamna comisar pentru această inițiativă. În același timp, aș vrea să le spun colegilor că împreună cu grupul meu regretăm foarte mult faptul că Consiliul a obiectat față de actul delegat propus de Comisie joia trecută. E extrem de regretabil pentru că lista neagră, identificarea de jurisdicții care nu cooperează e foarte importantă pentru combaterea finanțării terorismului și spălării de bani și e foarte greu de înțeles această obstrucționare din partea Consiliului. Totuși, deși salut noua metodologie, Mă aștept de la Comisie să includă în alte evaluări și constatările din Tax uh, 3 din acest Parlament European, mai ales constatările cu privire la Rusia, deficiențele ei în a uh, combate spălarea banii. Vreau să subliniez că toate scandalurile majore din acest mandat legislativ au fost legate de bani rusești sau de cetățeni ruși. Cetățenii UE se așteaptă de la noi să fim mai ambițioși în lupta împotriva spălării de bani. Deci vă încurajez la comisie să vă continuați să veniți cu un nou act delegat pe acest subiect. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Lopez Aguilar, un minut. președinte, Domnule președinte, doamnă comisar uh, Iorova, am uh, repetat uh, cât de mult de regretăm uh, blocarea sistematică în uh, Consiliu a legislației. Dacă evaluăm ce am făcut împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, am făcut foarte multe. Prima Uh, directivă a fost adoptată, care deja uh, a avut un impact uh, asupra legislației penale din Europa, ceea ce este un instrument important și grupul socialist a susținut întotdeauna aceste inițiative. Am uh, uh, făcut-o și uh, în Comisia Panama. Am uh, rezistat uh, presiunilor uh, uh, Consiliului de a dilua uh, aceste uh, texte. comisia trebuie să fie fermă în ceea ce privește uh, aceste texte. Acest lucru este important, mai ales astăzi. Uh, cu 15 ani în urmă, Spania a fost ținta uh, unui act terorism uh, fără uh, egal. Mulțumesc, doamna Sargentini are cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, domnule președintă. fie doamna Ciot înțelege, uh, doamna ministru Ciot înțelege toate limbile vorbite, fie nu uh, ascultă inter- toate intervențiile uh, care au fost ținute în această seară. Am negociat de două ori cu, în, cu Parlamentul, am fost raportoare de două ori pe modificarea directivei privind combaterea spălării banilor și de fiecare dată ne-am confruntat cu opoziție din partea uh, Consiliului. Niciodată nu am reușit să găsim prea repede norme pentru a combate activitățile de, de finanțare a terorismului. De exemplu, în urma uh, atentatelor Charlie Hebdo s-a înregistrat uh, progrese pe acest, în această direcție. Acum Consiliul a recurs la argumentele legate de faptul că nu este cunoscută procedura uh, folosită de Comisie pentru redactarea acestei liste și puteți să ne spuneți, vă rog, care sunt problemele legate de Arabia Saudită, de exemplu? Președinte, Durante... Domnul Urban Crespo, acum mulțumesc, domnule președinte.